Aici se încheie dezbaterea și trecem acum la discursurile, la intervențiile cu durata de un minut. În conformitate cu articolul 163 din regulamentul de procedură, are cuvântul doamna Estara Sferagut. Gracias, presidente. En el año 2000... Mulțumesc, domnule președinte. În 2011, Comisia și-a dat angajamentul că va exista un text european de lege privind accesibilitatea uh, pentru persoanele cu dezabilități și că va face recomandări statelor membre de norme minime um, pentru accesul persoanelor cu handicap la transport, mijloace de transport, uh, la noi de tehnologii, la locurile de muncă, toate sectoarele societății. S-a angajat să facă un studiu privind impactul socioeconomic al acestor noi măsuri pentru bunătățirea accesibilității la bunuri și servicii pentru persoanele cu handicap. Acest studiu avea obiectivul de a identifica avantajele legate de adoptarea acestei măsuri. Studiul ar fi trebuit um, să fie gata în 2013. Întâi am fost promisă pentru 2000, am fost promisă pentru 2012, dar încă nu avem aceste rezultate. Deci, trebuie să aflăm cât de repede rezultatele acestui studiu, pentru că aceste măsuri eh, pot oferi multe avantaje pentru a ameliora calitatea vieții tuturor persoanelor cu handicap. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Estela Sferagut. Are cuvântul acum colegul Ierec. Gherec. Moje słowa to apel do przewodniczącego. Practic, fac un apel la președintele Consiliului European, domnul Tusk, să închidă companiile miniere poloneze, pentru că acestea oferă energie ieftină. Guvernul polonez ar trebui să înțeleagă acest lucru și ar trebui să acționeze atunci când vine vorba de energia noastră. Și nu poate acționa mereu în interesul lobbyiștilor, inclusiv din sfera financiară sau um, a industriei gazului. Avem nevoie de o uniune energetică solidară bazată pe cărbune, dar și o negociere comună a prețurilor la gaz, care ar arăta cât de lipsită de sens este o economie fără cărbune. Mulțumesc, domnul Luche. Domnule președinte, în Grecia au avut loc alegeri și poporul a vorbit. După mulți ani uh, de, uh, de reforme, Uh, nereușite, poporul spune pur și simplu nu, nu acceptă măsurile care vin de la nivelul european și își exprimă propria voință. Uniunea Europeană are atunci o pro- acum o problemă. Cum reacționăm, dat fiind că aici s-a exprimat voința democratică a poporului? Ce se întâmplă cu respectarea de reguli și recomandări care vin de la nivelul european atunci când un popor prin alegeri democratice spune nu dorim așa ceva? Întreaga problemă arată cât de grav este conflictul între pretențiile Uniunii Europene de a, a, de a guverna în statele naționale și voința popoarelor de a merge pe calea lor. Nu trebuie să uităm principiul responsabilității pentru propria politică, pentru propria politică economică și comercială uh, și nu trebuie să lăsăm statele să nu își asume răspunderea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Luche. Are acum cuvântul domnul Iacov, Iacovcici. Za razliku od eh, slovenskog ministra poljoprivrede, gospodin... Spre deosebire de ministrul sloven al agriculturii, domnul Zeden, care deja anunță că va face plângere împotriva Uniunii Europene eh, în legătură cu eh, folosirea uh, vinului de teran, eu aș dori ca această problemă să fie rezolvată în mod civilizat. Vinul teran este un soi de vin uh, care se cultivă de secole în Istria uh, și producătorii de vinuri din Istria produc vinuri teran de calitate foarte bună. Aș dori ca producătorii de vinuri din uh, Slovenia, Istria și Italia care produc teran să găsească o soluție împreună. Eu vin din Istria și teranul face parte din identitatea noastră. Noi, cei din Istria, nu putem renunța la vinul teran. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan nu este aici și are cuvântul doamna Albiol Guzman. Gracias în el Estado español. Vă mulțumesc. În ultima vreme, în Spania, constatăm că există tot mai multă represiune. Se dorește criminalizarea protestelor, a manifestațiilor. Guvernul, puterea economică acționează într-o modalitate autoritară. Rezultatul? Ei bine, patru ani de închisoare pentru uh, unii sindicaliști, La fel se întâmplă cu alte persoane care au plătat pentru convențiile colective. E, se dorește trimiterea lor în închisoare pentru 8 ani. vorba de sindicaliști, de activiști care se află în instanță pentru moment. Comisia Europeană recunoaște dreptul la un proces echitabil. The Amnesty International a denunțat această utilizare a forței în mod exagerat. Practic, suntem într-un stat uh, de tip polițienesc. Unde e Europa Libertăților despre care vorbiți? Mulțumesc, spune președintele. Domnul Șclec. Poștovani colegi, govorim... Mulțumesc, dragi colegi. Eu vorbesc acum în numele cetățenilor croați care sunt îngrijorați de modul în care guvernul croat exploatează petrol în Marea Adriatică. E foarte importantă securitatea energetică europeană, sigur, dar nu trebuie să uh, punem uh, în pericol mediul și nici uh, mii de locuri de muncă într-un sector care produce, printre altele, uh, alimente sănătoase pentru cetățenii croați și europeni. Ministerul Mediului și Agenția Hidrocarburilor din Croația își, uh, nu își îndeplinesc uh, Obligațiile ce le revin prin legislația europeană evită consultat, consultările cu cetățenii și cu celelalte state riverane. De aceea, pun în pericol interesul cetățenilor uh, croați și, de asemenea, nu permit nici uh, altor state să-și apere cetățenii. Solicit guvernului croat să respecte legislația și interesul public. Mulțumesc, domnule Șcârleț. Are acum cuvântul colegul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vorbi să vorbesc despre modul în care noi ne încăpățânăm să considerăm fenomenul mafiot ca nefiind o prioritate pentru Uniunea Europeană. Fenomenul mafiot de care vorbim din când în când uh, la comisie, când vine vorba de alte subiecte, este o prioritate absolută pentru că corupția alimentează terorismul uh, și creează situații de urgență și um, se folosește de mizeria oamenilor pentru a obține sprijinul. Avem nevoie de o uh, soluție coordonată, de, de un efort coordonat între statele membre uh, pentru a se lupta împotriva criminalității organizate și ar trebui să folosim un instrument minunat care ar putea fi uh, venitul de cetățenie, care nu doar ar garanta demnitatea uh, persoanei umane, ci ar face să dispară și sursa principală de venit a criminalității organizate, adică mizeria și sărăcia. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate domnule Corao. Are cuvântul acum domnul Papadakis. Vă mulțumesc. Mario Draghi, planul de investiție lui Juncker, în ciuda titlurilor, sună cam la fel și abordarea UE, NATO, monopolurile și elitele nu fac decât să continue și să aducă mai multă suferință oamenilor obișnuiți. În niciun caz nu va uh, apărea justiția socială. Iată de ce comuniștii se luptă în Grecia împotriva acestor monopoluri. E o rezistență populară, o rezistență puternică împotriva Europei, a capitalurilor și a monopolurilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Zehovski. Mulțumesc, domnule președinte mulți oameni consideră că Grecia e un loc unde ar fi bine să trăiești. Dar eu nu cred asta. Eu vreau să vorbesc despre Norvegia. Acolo sunt sute de copii care sunt luați de la uh, părinții lor fără niciun motiv. Eu vreau să vă întreb cât timp vom trece cu vederea aceste practici, cât timp uh, vom mai critica multe state uh, din afară fără să ne uităm la vecinii noștri. Eu am văzut cu ochii mei că trebuie să se îndrepte această situație și că Până acum nicio soluție juridică nu a ajutat. Nu putem să ne, să ne mirăm că uh, mame din Lituania și din Polonia trebuie să-și răpească proprii copii ca să-i aducă înapoi în țările lor. Și uh, doamna Mihalova din Cehia este în aceeași situație. Nu a fost judecată, nu s-a dovedit că ar fi vinovată de nimic, dar nu are voie să își vadă copiii, să uh, îi țină lângă ea, nici măcar să vorbească limba cehă cu ei. Cum putem să trecem cu vederea acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Simon! Micro. No? This one? Oh, yeah, that's on, yeah. Is that on now? Yeah? Um, thank you. Okay, start. Um, my Mulțumesc. În regiunea West Midlands, în uh, Regatul Unit, nu s-au primit peste 700 milioane de euro fonduri europene din cauza incompetenței și aroganței guvernului conservator din Regatul Unit. Toate celelalte state membre uh, au primit aprobarea programelor operaționale din partea Comisiei, cu excepția guvernului Regatului Unit, care nu a primit această aprobare pentru că tot spune că dorește să dea banii unor parteneriate cu întreprinderile locale și Comisia nu acceptă acest lucru și nu e de mirare, pentru că astfel nu poate exista un control asupra modului în care sunt folosite fondurile publice. În West Midlands lipsesc 140 de milioane pentru Black Country, 170 pentru zona Birminghamului, 127 de milioane um, pentru uh, altă zonă. Uh, pentru Marches, pentru Worcestershire, fiecare uh, ținut uh, uh, pierde sute de milioane de euro din această cauză. Mulțumesc. Děkuji, pane předsedo. Můj příspěvek se týká Německa, tak... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc despre Germania și poate fi interesant pentru dumneavoastră de la 1 ianuarie. Există o lege vizând salariul minim care este obligatoriu chiar și pentru companiile de transport, chiar și pentru cele din Europa de Est. E vorba de 1,5 euro pe oră, adică de 4 ori mai mult decât salariul minim din Cehia. Dată fiind această situație, cred că putem spune că salariul minim va distorsiona piața internă pentru că va interfera cu sistemele naționale și e un obstacol la libera circulație a serviciilor. Ori, aceasta contravine unui principiu de bază al Uniunii Europene. Iată de ce Comisia ar trebui să ia act și să acționeze. Nu cred că, din punct de vedere juridic, e posibil ca o astfel de lege să se aplice și serviciilor din sectorul transporturilor. Mulțumim, președintele. Are cuvântul colegul Paet, nu știu dacă am pronunțat bine. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să iau cuvântul astăzi fără să mă refer la situația din Ucraina. Conflictul din Ucraina necesită o intervenție internațională rapidă și cea mai logică soluție ar fi un nou acord de încetare a focului și de asemenea permiterea accesului forțelor ONU de menținerea păcii în această țară. Astfel s-ar încheia violența și Ucraina nu și-ar mai pierde și alte teritorii dar vreau să subliniez și faptul că în ultimele luni au avut, uh, situa au avut loc uh, situații periculoase pentru avioane uh, militare și civile care au zburat fără transpondere în spațiul aerian european, mai ales în zona baltică. Au zburat cu sistemele de comunicare închise, ceea ce înseamnă o mare primejdie pentru avioanele de linie, de pasageri. Regulile aviatice trebuie schimbate pentru ca avioanele militare să nu poată să zboare fără transpondere funcționale. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Taras. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu e niciodată ușor să vorbești despre război sau consecințele acestuia, pentru că războiul costă. Costă mult, uh, costă mai ales pe ruși știu acest lucru pentru că, din păcate, a trebuit uh, să, să mm, îmi fac serviciul militar la ruși în anii 80. Uh, moneda rusă a pierdut jumătate din valoare și rezervele în valută străină s-au jumătățit în ultimul an. Întrebarea este, am ne-am luat angajamentele pentru toate tipurile de ajutor pentru Ucraina, pentru că în momentul în care am discutat despre cadrul financiar multianual nu am fi putut uh, uh, prevedea aceste uh, cele întâmplate în Ucraina. Uh, să nu uităm că autoritatea palestiniană primește 500 de milioane de euro în fiecare an și acum cancelarul german propune să donăm aceeași sumă și Ucrainei. Mă voi opri aici, domnule președinte. Mulțumesc. Urmează colegul Cristoforu. Mulțumesc. Turcia în ultimii 40 de ani ocupă, a ocupat un stat membru și asta cu consecințe tragice. Aceste consecințe pot fi măsurate prin miile de refugiați din Cipru în alte țări, dar și alte lucruri. Bună oară! Soarta persoanelor dispărute din Cipru. Nimeni nu arată o urmă de sensibilitate pentru aceste cazuri. Nu suntem în măsură să accesăm arhivele uh, armatei turce. Pur și simplu, aceștia au desemnat anumite zone ale insulei ca fiind zone militare și în acest fel pot împiedica accesul la documente. Și există multe persoane dispărute, nu se știe nimic despre ele, despre locul lor de veci. Un lucru inacceptabil pentru Cipru, membru al Uniunii Europene și cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă ceva pentru această situație. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Mosca acum. Mulțumesc, domnule președinte. Crearea Fondului Strategic de Investiții um, implică de asemenea o consolidare a integrării europene, așa cum a amintit de multe ori domnul președinte Juncker când a prezentat acest fond. Dar pentru acest lucru trebuie implicați cetățenii direct, trebuie să se găsească modalități de a exprima mai bine această nevoie. De ce să nu permitem cetățenilor să simtă și mai mult parte din proiectul european? Am putea găsi noi uh, modalități de finanțare de, din partea fondului pentru a implica direct. Uh, printr-un fel de microdonații uh, la finanțarea proiectului european prin excelență, care mai mult decât alții au influențat viața a milioane de cetățeni europeni. Erasmus. Am transmis această propunere și am primit răspunsuri entuziaste, din, mai ales din partea tinerilor acest lucru înseamnă că există dorința de a dezvolta Europa, dar nu se găsesc soluțiile adecvate și mai ales canalele prin care se concretizeze această dorință. Este responsabilitatea noastră să avem curajul uh, să experimentăm, să experimentăm noi căi și să găsim soluții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mosca, doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să profit de ocazie ca să vă atrag atenția asupra unei mari încălcări a drepturilor uh, cetățenilor din circumscripția mea. Cei din Gibraltar, care sunt și ei cetățeni europeni, au uh, probleme legate de reformul, reformarea uh, textului european privind cerul unic european. În text, Comisia a uh, scris că propunerea s-ar aplica pe deplin la Gibraltar. În martie 2014, în plenară, s-a votat pentru un amendament ca să fie exclus Gibraltarul și cetățenii săi. Este uh, o discriminare și este inacceptabilă. Imaginați-vă, imaginați-vă cum ar fi fost dacă uh, excludeam cetățenii din, uh, dintr-o zonă pe criterii de gen. Uh, acum am făcut-o pe criterii de naționalitate. Niciun cetățean din Europa nu poate să beneficieze de nou, noile reglementări privind cerul unic european dacă nici cetățenii din Gibraltar nu pot să beneficieze. Eu cer Parlamentului să își schimbe această atitudine discriminatorie. Mulțumesc, doamnă Gerling. Domnul Weigl. Mulțumesc, domnule președinte. într-o zonă foarte sensibilă a Europei, încă se derulează un război. Până în urmă, urmăream informațiile privind uh, câmpurile de bătălie din Balcan. Se iată că aceste imagini revin. Multe persoane caută o soluție care fug de acasă vorba de civili, victimele acestor confruntări. Iarăși vom avea o generație de copii refugiați. De ce n-am știut să prevenim acest conflict prin negociere, prin măsuri eficace pentru a proteja populația civilă? Trebuie să privim războiul așa cum e. Războiul nu face distinție între victime. Victimele pot fi diverse. Mulțumim. Domnul Kalinowski acum. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 19... Mulțumesc, domnule președinte. Pe 19 ianuarie, ministrul francez al agriculturii ne-a informat despre încheierea unei acord, unui acord bilateral cu Federația Rusă în legătură cu exportul cărnii de porc. Se încalcă astfel uh, în mod foarte clar regulile europene. Uh, Comisia nu s-a implicat în negocieri, dar nu a făcut nimic uh, pentru a nu permite acestui proces să avanseze. Federația Rusă a încercat de multe ori să ne dezbineze. Avem un embargo în, împotriva uh, exporturilor UE uh, în Rusia din cauza conflictului armat din Ucraina. Știm că cele două lucruri sunt strâns legate. Nu trebuie să um, ne să permitem anumitor state membre să acționează astfel, trebuie să fim uniți și cer Comisiei să acționeze. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna uh, Curtin Darling. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În 1984, lucrătorii de la Camel Laird au fost închiși timp de 30 de zile și și-au pierdut drepturile la pensie și la alocațiile pentru că au fost concediați. Anul trecut, la Comisia pentru Petiții, un reprezentant a explicat că, deși nu fusese încălcată nicio uh, lege, în celor care au făcut grevă nu li s-a explicat de ce. Istoria ne arată că, deși guvernul de atunci a negat uh, acest fapt, existau planuri secrete de închidere a acestor uh, fabrici și uh, s-au făcut presiuni ca să se escaladeze conflictele industriale. Accesul la documentele oficiale este esențial pentru uh, beneficiari. Acești lucrători uh, au uh, fost bagiocoriți, le-au fost încălcate drepturile fundamentale și trebuie să ne asigurăm că acum lucrătorii de la Camel Laird au în sfârșit acces la justiție. Mulțumesc, doamnă Curtin Darling. Domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi tentat să vorbesc despre Gibraltar fiind spaniol, dar nu. Voi vorbi despre știință și cercetare, pentru că este unul din stâlpii Uniunii Europene în anii care vin. În Spania, în insulele Canare, avem cel mai bun cer astronomic din lume, cu unul dintre cele mai mari centre de cercetare de astrofizică. Aduce o contribuție esențială științei, științei europene. Acest centru lucrează în colaborare strânsă cu alte centre de cercetare. în special ce privește emisfera nord. Se încearcă o constituire a unei rețele de telescoape gamma, cea mai mare din lume, cu ajutorul guvernului spaniol, ceea ce ar permite dezvoltarea științei în Europa în anii care vin. Această rețea de telescope e un salt calitativ pentru cunoașterea Universului. Iată de ce v-aș solicita o susținere fermă acestui proiect. Mulțumesc, spune președintele, doamna Rodríguez Pinero Fernández. În două În șase Banca Europeană de Investiții a acordat credite în valoare de sute de milioane de euro uh, programului Crea Escola din Valencia pentru renovarea școlilor. După nouă ani uh, s-au uh, înregistrat uh, întârzieri importante. Multe școli încă nu au primit banii, mulți elevi trebuie să studieze în continuare în uh, condiții neadaptate. Trebuie să ne asigurăm că guvernul din Valencia obține rezultate și renovează în fine aceste școli. Uh, Aș dori să vă atrag atenția asupra unei școli, uh, uh, cea din Sudet de Cremona, unde elevii au trebuit uh, să um, facă școală în niște barăci. Um, s-a creat o mișcare populară pentru că guvernul local nu se achită de promisiunile sale și de ani de zile situația nu este rezolvată, se încearcă închiderea școlii, nu putem închide școli pentru că guvernele nu își respectă promisiunile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rodriguez Piniero Fernandez, Să acum cuvântul colegul Valensa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Luni, la reuniunea Consiliului uh, ministrilor de agricultură, Comisia a spus că nu permite ca statele membre UE să încheie acorduri bilaterale cu Rusia în ceea ce privește vânzarea de uh, porc. Cred că este o situație inacceptabilă. Rusia vrea să creeze diviziuni în Europa și de aceea nu putem să, cre- să tolerăm niciun fel de practică discriminatorie la adresa niciunui stat membru în ceea ce privește contactele și negocierile cu Rusia, dar și în situații de criză și mai ales, uh, dată fiind situația tensionată din Ucraina, trebuie să fim solidari și uniți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Valensa. Domnul Necov. Уважаеми господин председател, заради огромния брой конфликти... Domnule președinte, Dat fiind numărul mare de conflicte din lume, peste 5 milioane de persoane au fost strămutate și 7 milioane au trebuit să-și părăsească domiciliul anul trecut. În ultimii doi ani, 18 milioane de imigranți caută refugiu în Bulgaria. Alți 8.000 au depus cerere de azil potrivit regulamentelor Dublin 2. Această situație este foarte dificilă pentru Bulgaria, pentru că toate aceste persoane rămân pe teritoriul primului stat membru um, în care au intrat. Iată de ce trebuie să ne punem întrebările importante. Ce se întâmplă cu integrarea în spațiul Schengen și ce se întâmplă cu acești refugiați? Cele două teme se leagă de tema frontierelor externe ale Bulgariei și trebuie să-și găsească locul în programul Comisiei Europene pe acest an. Intrarea Bulgariei în spațiul Schengen ar trebui să fie o prioritate nu doar pentru Bulgaria, ci pentru întreaga Europa. Mulțumesc, până președintele. Doamna Șoitrova. Micro. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Stimați colegi, aș dori să vă atrag atenția asupra unei situații îngrijorătoare în relația dintre UE și Rusia. Ministrul rus al educației, al învățământului, a produs un document oficial în care cere universităților să citez, informeze proactiv în legătură cu activitățile UE pe teritoriul rus. Ehm, e vorba de și numește aceste activități propaganda europeană. Cei care am trăit în regimuri totalitare știm că asta înseamnă că guvernul încearcă să controleze mai mult universitățile, lumea universitară. Uh, Uh, e nevoie de informații în legătură cu uh, programul Erasmus, dar înainte de mm, ca studenții să discute cu experții uh, UE, doresc ca acestea să fie informați despre punctul de vedere al Rusiei în legătură cu UE. Aș dori să atrag atenția Parlamentului European asupra acestei situații și să sprijin ambasada UE la Moscova, care a menționat această preocupare. Acest, această măsură unilaterală a ministrului învățământului din Rusia um, limitează libertățile, uh, este clar că regimul rus se teme um, de um, consecințele acestor programe. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Brennan. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vinerea trecută am fost să-i vizitez pe producătorii de lactate din Northumberland, circumscripția mea. M-am întâlnit cu Chris McDonald și Richard și Dennis Rib, care au 300 de vaci la ei la fermă. Rezultatul uh, scăderii prețului la lapte în ultimele 8 luni este că ei primesc acum, uh, că au acum o pierdere de un sfert de milion de lire. Suferă și la fel suferă toți producătorii de lactate din Regatul Unit. Ce e de făcut? Ce ar putea să facă consumatorii ar fi să îi întrebe pe uh, cei de la supermarketurile lor dacă sunt siguri că plătesc un preț corect pentru tot laptele pe care îl vând apoi cu amănuntul în supermarket. Se poate să se asigure un preț corect pentru agricultorii noștri, E drept că producătorii de lapte mulg vaci, dar nu este corect ca supermarketurile să-i mulgă pe fermieri. Vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule Brennan. Proces, uh, aici se încheie aceste intervenții cu durata de un minut. Mai am două comunicări. Domnul Bashir va lua locul domnului Kamal la Comisia AFET, m-a rugat grupul ECR. Dacă nimeni nu se opune, atunci această numire este aprobată. Și cea de-a doua uh, comunicare